Ordinea de zi ne face să discutăm acum uh, raportul domnului Geier, orientări pentru buget 2017, secțiunea 3 și dau cuvântul imediat domnului Geier. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă vicepreședintă, dragi colegi, dragi colegi, Parlamentul European uh, ia poziție în legătură cu provocările politice cu care se confruntă Uniunea Europeană. Parlamentul European se străduiește să descrie provocările actuale și uh, consecințele lor financiare. Consiliul uh, Uniunii Europene ne prezintă ca recomandare un document care nu e decât un copy-paste al documentului de anul trecut. Sigur că mai sunt adaptate aici și colo unele formulări și e și normal. Știu că toți actorii și-au dat uh, tot interesul să sublinieze criza refugiaților, dar nu a fost foarte reușit pentru că nu există nicio directivă a Consiliului care să reflecte criza atât de gravă din ultimele 12 luni. Care este situația? În 2016 s-au mobilizat peste 5 miliarde de euro în politica externă, pentru a se uh, elimina cauzele migrației, pentru a se oferi asistență în statele vecine cu Siria, pentru a permite copiilor să meargă la școală și pentru a fi apărate victimele violenței. Și fondurile de la această categorie bugetară au fost folosite complet. Consiliul este de acord cu marjele pe care le-am prevăzut noi anul uh, trecut. Atât de grav a fost situația. S-a schimbat oare situația în bine? Nu, din potrivă. Însă, Consiliul revine la poziția sa din primăvara 2015, cu mult înainte de începutul crizei migrației. Realitatea este alta. Pregătim al patrulea buget din cadrul financiar multianual și anul acesta devine evident că banii nu vor fi de ajuns dacă Uniunea Europeană trebuie să îndeplinească misiunea statelor membre am uh, uh, avem nevoie de fonduri pentru prima facilitate pentru Turcia, primul instrument de facilitate pentru Turcia, însă ni, nu avem nici măcar acei bani și deja s-au uh, prevăzut noi fonduri pentru același instrument și știu cu siguranță că Uniunea Europeană va face noi angajamente de un miliard de euro. În plus, este nevoie de vreo 700 de milioane de euro pentru noul instrument umanitar al Uniunii Europene. Dragi colegi, toate aceste măsuri mi se par foarte rezonabile. Turcia a primit mai mulți migranți decât toate statele UE la un loc și este în interesul nostru să susținem Turcia în primirea migranților. Și ajutorul umanitar este foarte important. Uh, și uh, fără această asistență umanitară nu vom face față crizei. Dar dacă toate aceste lucruri sunt prioritare, Consiliul trebuie să facă una din două. Fie să decidă ce nu mai finanțează ca să aibă bani pentru aceste priorități, fie să mărească finanțarea și nu face niciuna din aceste două posibilități. Pur și simplu nu ne ajunge plapuma nici anul acesta avem o șansă să reacționăm la această situație și anume la revizuirea perspectivelor financiare care ar trebui să înceapă la sfârșitul acestui an. Și am un sfat, vă rog să fiți foarte atenți la ce se întâmplă în realitate și să luați măsuri de combatere a crizei anul acesta și nu anul viitor. Trebuie uh, ca fondurile să fie folosite în așa fel uh, încât uh, contribuțiile statelor membre să uh, ajungă la destinația cea mai bună și nu neapărat la, la uh, acoperirea deficitului. Dragi colegi de la PPE, state ca Grecia trebuie să îndeplinească criteriile impuse de Troica, trebuie să protejeze frontierele externe ale Uniunii Europene și să primească migranți. Cum arătăm noi unui stat ca Portugalia uh, solidaritatea în această criză, de exemplu? Trebuie să fim consecvenți, trebuie să fim flexibili și vreau să-i rog pe colegi să susțină uh, amendamentul 21 al PPE. Vreau să rog pe colegii din grupul meu. De asemenea, vreau să spun câteva cuvinte grupurilor verzilor și GUE. Uh, mi-aș fi dorit să uh, susținem împreună formularea pozitivă privind ITER Combaterea politicii nucleare este de bază pentru, pentru dumneavoastră și m-am gândit foarte bine la acest lucru și renunțarea la energia nucleară costă, costă foarte mult, costă 5 miliarde de euro, dar e important cu toate acestea să uh, susținem proiecte industriale și de cercetare ca acesta. Și eu și grupul meu susținem ITER, însă acest lucru nu contrazice uh, faptul că trebuie să um, ținem cont de o finanțare adecvată a acestui proiect, nici prea mare, nici prea mică. Dacă proiectul este condamnat, atunci ar trebui să folosim mai bine fondurile care îi sunt alocate. Și încă o rugăminte, vă rog să nu slăbiți poziția Parlamentului în această negociere bugetară. Președinta, președinta întrerupe. Uh, trebuie să vă transmit un mesaj contradictoriu, în același timp să încheiați și să încetiniți ritmul. E contradictoriu, știu, dar vă rog frumos să vă apropiați de concluzie și să vorbiți mai rar, pentru că altfel nu facem față. Ok, ok. Ich hatte sechs minute. Așa e, dar aveam șase minute la dispoziție. Voiam să le folosesc pe toate deodată. Haushaltsprobleme problema noastră bugetară s-ar putea rezolva în totalitate. Simplu, este vorba de raportul la măsuri din 2008. Nu trebuie să uh, uh, împovărăm prea tare contribuabilul, ci să introducem un sistem de resurse proprii, uh, foarte eficient. Și grupul de experți al lui Mario Monti lucrează la propuneri în acest sens și sper ca Consiliul să participe constructiv la această dezbatere. Da, e de muncă, dar această muncă va putea să ne ajute să facem mai mult în legătură cu bugetul, mai mult decât o muncă de copy-paste și uh, să uh, acționăm așa cum se cuvine într-o democrație. Mulțumesc, doamna Gheorgheva, în numele Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc foarte mult raportorului, domnul Geier, pentru că a înțeles ce rol important are bugetul european într-o situație de criză și care în același timp susține recuperarea economică și creșterea numărului de locuri de muncă în Europa. Asta este ceea ce prevedem pentru 2017. Ne vom confrunta cu un alt an greu din punct de vedere bugetar. Trebuie să facem față crizei refugiaților, deci oamenii trebuie să fie integrați, nou sosiții vor continua să vină în Europa, deci va trebui să continuăm să susținem investițiile în Europa. În acest context salutăm faptul că Parlamentul recunoaște uh, că trebuie să crească bugetul și că trebuie să ne concentrăm mai mult pe rezultatele activității noastre. Iar uh, faptul că ne concentrăm pe rezultate va fi un element central în bugetul pentru 2017. Vreau să spun patru lucruri. În primul rând, migranții și criza refugiatilor. Am întins toată flexibilitatea bugetului, am tras de ea cât am putut uh, Mulțumim Parlamentului care ne-a ajutat să facem acest lucru. Am fost pierduți altfel. Vom continua să facem acest lucru. După cum vedeți, eh, anticipăm provocări foarte mari, cea mai recentă fiind nevoia de a crea un nou instrument pentru a asigura asistență umanitară în interiorul Europei. Vom finanța facilitatea pentru Turcia, în bugetul pentru 2016 avem deja proiecții în acest sens. Am investit 95 de milioane de euro. Sunt primele investiții care deja dau roade acolo și avem și obligația de a asigura fondurile pentru 2017 și probabil și în 2018. Al doilea punct, o altă prioritate pe care nu trebuie să o uităm și anume să continuăm să eliminăm uh, facturile neplătite acumulate din perioada financiară anterioară Uh, s-a ajuns la 82,2 milioane de dolari și vom prezenta analiza noastră pentru a accelera acest proces, pentru a reduce numărul de facturi neplătite și care sunt consecințele pentru anii viitori. Vom face acest lucru la prima reuniune a Comisiei uh, interguvernamentale, interinstituționale, care va discuta această chestiune în martie, în martie 22. Al treilea punct. Ne așteaptă în 2017 un element foarte important. Va trebui uh, Uh, cu, uh, să ne aliniem la articolul 7 din cadrul financiar multianual și asta înseamnă revizuirea plafoanelor de plăți și uh, angajamentelor luate de comisie pentru proiectele din teren. Trebuie să ne gândim și la inițiativa de angajare a tinerilor și să vedem ce hotărâri se iau pe baza acestei analize. Uh, Uh, lucrul acesta se va face pe la jumătatea lunii aprilie, deci cam peste vreo lună. Și apoi, în 2017, avem obligația de a încheia reducerea cu 5% a personalului instituțiilor europene. Și vă îndemn pe toți să faceți acest lucru cu multă disciplină. Deci, astăzi este ziua internațională a femeii și vreau și eu să spun în încheiere că Parlamentul are în uh, orientările sale generale uh, o încurajare a Comisiei care să aducă elementul feminin în buget. În 2016 ne confruntăm nu numai cu proiectul pentru 2017 pentru buget, dar și uh, revizuirea cadrului financiar multianual aceste două evenimente nu se vor combina probabil, dar trebuie să ne gândim la ambele atunci când ne ocupăm de bugetul pentru 2017, pentru că vor fi implicații. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă! În numele PP-ului, domnul Siegfried Mureșan are cuvântul acum un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, doamnă comisar. În primul rând, Vreau să mulțumesc uh, domnului raportor pentru munca desfășurată, pentru proiectul de raport și pentru spiritul de cooperare de care ne-am bucurat de-a lungul uh, întregului uh, exercițiu. Acest raport, care va fi adoptat mâine, este fidel celor două priorități esențiale astăzi în Europa. În primul rând, continuarea relansării economice și, doi, uh, gestionarea crizei migranților, refugiaților pentru a reduce fluxul de migranți, de migranți ilegali înspre Europa. În ce privește relansarea economică, vom aloca suficiente resurse pentru cercetare, inovare, infrastructuri, foarte importante acestea pentru ca să îmbunătățim competitivitatea economiei europene, pentru a consolida această economie și pentru a crea mai multe locuri de muncă. În ceea ce privește criza refugiaților. Parlamentul are o poziție foarte clară, așa cum se vede și în orientări, care vor fi adoptate cu majoritate mâine. Parlamentul consideră că bugetul UE este parte din soluție. Noi suntem gata acum, așa cum am fost gata și anul trecut, să acționăm atunci când a început criza, însă bineînțeles că și statele membre trebuie să-și facă tema, să aloce suficiente ehm, eh, fonduri pentru toate fondurile fiduciare și celelalte pentru a rezolva problema. Eu cred că numai așa vom putea să eh, acționăm eh, și sper că raportul va fi adoptat cu largă majoritate mâine pentru că el răspunde problemelor în Europa. Socialiștii și democrații, doamna Toma, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Aș dori și eu să uh, îl felicit pe raportor la rândul meu și după bugetul de 2016 pe care l-am uh, votat uh, responsabil apăsând pe pârghile de flexibilitate la maxim, iată că a venit ora adevărului pentru Uniunea Europeană, bugetul 2017. Capacitatea de a reacționa la criză va determina viitorul nostru comun și avem nevoie de mai mult decât o coordonare a mijloacelor naționale. Trebuie să lucrăm pentru a armoniza și crea instrumente comune acolo unde avem mize comune. Un exemplu, chestiunea frontierelor este una din uh, probele uh, acestea de care vorbesc. E nevoie de agenți comuni, de o politică comunitară pentru frontierele noastre comune dacă vrem să salvăm libera circulație. Acest progres politic indispensabil nu se poate face fără un efort financiar, iar astăzi limitele bugetare ale Uniunii nu permit acest efort. Voiam să vă atrag atenția asupra alineatelor din rezoluția noastră referitoare la revizuirea CFM 2014-2020. Această rezoluție trebuie să permită reacția la această criză și să apreciem bugetele în acest cadru renoit. Domnul Ashworth, două minute în numele CR. Uh, Doamnă președinte, raportorul a identificat corect uh, problemele cu care se confruntă Europa, dar mă preocupă că acest diagnostic, diagnostic corect nu duce întotdeauna la un tratament corect. Și am de spus trei lucruri. În primul rând, este important ca Uniunea Europeană să opereze în interiorul bugetului care este aprobat prin cadrul financiar multianual. Și apoi, în ciuda naturii presante a multor probleme cu care se confruntă Uniunea, nu trebuie fie folosite pentru a cere un buget mai mare. Uh, doamna comisar are dreptate când introduce o bugetare pe bază de rezultate și ar trebui să meargă pe ideea valoare pentru bani și plus valoare europeană. În al doilea rând, Înțeleg și sunt de acord cu cele spuse de autor apropo de nivelul șomajului în rândul tinerilor. Sunt de acord că în timp de criză politicienii eh, doresc să fie văzuți ca și cum ar reacționa. Cine n-ar vrea să vadă o perspectivă mai bună de angajare pentru tineri? Dar atenție! Experiența ne-a învățat că șomajul în rândul tinerilor și mecanismele astea au fost bune la nivel, mm, la nivel intens intenției, dar nu au fost aplicate așa cum trebuie tinerii șomeri ar fi ajutați mai mult decât orice de o economie puternică, vibrantă, care să se dezvolte. Și în al treilea rând înțeleg că Uh, se va concentra multă atenție pe termen mediu, pe criza din uh, agricultură, pe securitate, pe refugiați. Dar, uh, stimați colegi, să nu pierdem din vedere ideea că, de fapt, competitivitatea, creșterea și locurile de muncă sunt și cele care trebuie să rămână prioritatea numărul unu a acestui buget. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Două minute, domnul Depre, în numele Liberal Democraților. Doamnă președinte, doamnă comisar, astăzi suntem uh, confruntați cu foarte multe probleme. În primul rând, o creștere prea slabă a economiei, foarte puține sau timide investiții, un șomaj foarte, foarte mare, mai ales în rândul tinerilor, apoi presiunea migratoare care distruge coeziunea, solidaritatea Europeană și poate chiar să pună în pericol însăși existența UE. Apoi este amenințarea teroristă latentă, dar uh, gravă, o amenințare uh, de, cu masacre și așa mai departe. Apoi problema din jurul Mării, Mediterane, apoi în Africa Centrală, unde uh, situația este groaznică zi de zi. Uh, Uh, și ceas de ceas. Având în vedere toate aceste provocări și amploarea lor, prioritățile noastre bugetare pe 2017 pentru ALDE sunt următoarele și foarte clare. În primul rând, investiții, investiții și deci creștere pentru ocupare și relansare. apoi dezvoltarea IMM-urilor adevărată coloană vertebrală a economiei europene, apoi relansarea inițiativei pentru tineri, apoi gestionarea și nu numai uh, o simplă o simplă uh, simplu fapt de a asista la această criză a migranților să avem uh, coridoare umanitare reale și să nu dăm apă la moară traficanților de tot felul, apoi să fim la înălțimea acestor dezechilibre geostrategice care au loc peste tot în vecinătatea noastră și care cer Uniunii noastre măsuri și acțiuni hotărâte pentru a contracara aceste dezechilibre. Iată, doamnă președinte, doamnă comisar, domnule uh, raportor, iată care sunt prioritățile noastre și uh, de aici vom porni în discuție discuțiile pe bugetul 2017 pe care dumneavoastră îl veți uh, elabora. Vă mulțumesc în numele GUE, doamna Niriada. Mulțumesc, doamnă președinte bugetul anual al Uniunii Europene devine imposibil. În fiecare lună suntem surprinși de uh, declarațiile Comisiei și în fiecare lună ni se vorbește despre noi angajamente, noi priorități și de reduceri pe care trebuie să le facem. Oare austeritatea domnește și la Comisia pentru Bugete și în statele membre? Avem insuficiente fonduri acum pentru a ne atinge obiectivele politice și uh, am început să ștergem din prioritățile pe care le-am stabilit împreună. Fuseserăm de acord că investițiile sunt esențiale pentru a stimula economia, pentru crearea de locuri de muncă, mai ales după criza din 2008. Și am redus acum CFM-ul cu 85 de miliarde. Unii dintre noi uh, sunt uh, împiedicați sunt uh, împiedicați de austeritate să se dezvolte, iar alții uh, sunt pe val, pe valul financiar. Tinerii, în ziua de azi, uh, au probleme pentru că inițiativa pentru tineret a fost distrusă. Iar um, Comisia este absolut ipocrită, spune că tinerii sunt importanți și în același timp le tai aripile. Industria pescuitului a fost și ea decimată și iată că acum marele salvator uh, FC uh, este o himeră. Investitorii privați sunt cei care au de câștigat. Și acum, uh, instrumentele financiare pe care le implementăm sunt doar ad hoc și ne scad, de fapt, capacitatea de intervenție. Domnul Maragal, un minut. Mm, Grazie, președinte. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Doamnă comisar, este un raport foarte bun care arată că Parlamentul acesta uh, încearcă și reușește să fie cel care reprezintă cel mai bine interesele europene față de interesele naționale, care, mai ales în zilele acestea, pun sub semnul întrebării interesul european. Este un raport uh, care arată că există un risc foarte mare dacă ne gândim la evenimentele din fiecare zi care aduc incertitudini și neliniști dar sunt, uh, raportul are foarte multe valori. Conexiunea cu revizuirea cadrului financiar multianual, necesitatea de a-și folosi resursele proprii și, așa cum s-a menționat, revenirea la plățile care au fost restante. Și de asemenea trebuie să ne regândim la facilitatea Connecting Europe și de asemenea și la inițiativa pentru ocuparea tinerilor. Este un raport foarte important, iar la grupul nostru trebuie să se aplice pentru că, de fapt, trebuie să ne gândim și la cum votăm. Mulțumesc foarte mult, domnul Zani, numărul Bugetul european uh, se confruntă cu probleme așa cum problematice sunt bugetele și multe țări, mai ales cele din zona euro, care au suferit dictatul de la Bruxelles și problemele cu moneda unică. Dacă ne gândim la asta, este foarte greu să îmbunătățești situația actuală. O sporire a bugetului UE este o utopie, însă anumite programe au nevoie de resurse suplimentare, asta este clar. Însă foarte puține programe, de fapt, Um, ar putea să fie mai eficiente în statele membre pentru a le ajuta să răspundă provocărilor actuale. Comisia a anunțat în mod triumfalist planul Juncker care să salveze Europa, însă se dovedește doar uh, o soluție alternativă care permite statelor membre să um, uh, pună pe masă proiecte deja planificate de multă vreme și fără plusvaloare reală statele membre trebuie să folosească mai bine capacitatea proprie de investiții fără să uh, asculte uh, și să respecte obligații de la Bruxelles. Discuția aceasta pe buget este bizară pentru că uneori se dau bani uh, pentru tot felul de lucruri uh, dubioase, cum ar fi uh, miliardele date în mod rușinos lui, lui Erdogan, care să ne ajute chipurile să rezolvăm problema în Europa. Europa este bolnavă. Dacă dorim să ajutăm bolnavul, bolnavul trebuie neapărat să schimbăm tratamentul. Uh, Mulțumesc. Domnul Zulstra, un minut ENF. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul comisar, vorbim de niște sume ridicole plătite Turciei. Plățile pentru Turcia sunt absurde, la fel și cele pentru Grecia. Așa aș putea vorbi pentru ele, dar prefer să vorbesc despre instrumentul de flexibilitate bugetul presupune crearea unei, unui instrument pentru situații de urgență. Dar este absurd. De unde poți ști dacă un caz de urgență care se întâmplă acum este cel mai rău pe anul acesta? Pentru că, până la urmă, Uniunea Europeană este chiar ea cauza a tot soiul de catastrofe cât mai variate. Riscă să se întâmple ceva în permanență și noi ne trezim că am cheltuit banii din 1 ianuarie și că din 2 ianuarie Parlamentul sare se spune că nu mai avem destui bani pentru restul anului. Doamnă președinte, nu putem, uh, la nivel de stat și la nivel european, nici atât să prevedem crizele care vor veni. Eu propun să dăm cât mai puțin bani Uniunii Europene și să renunțăm la instrumentul de flexibilitate. Domnul Fernandez, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bugetul Uniunii Europene este echivalent cam cu 1% din PIB-ul nostru, dar este un buget important. Când vorbim despre investiții, este un buget în care cheltuielile administrative reprezintă o șesime din total, iar bugetul Uniunii Europene are, aduce o plusvaloare clară când vorbim de garanțiile pe care le oferă. Dacă ne gândim la planul Jean-Claude Juncker, care mobilizează 300 de miliarde de investiții și care a mobilizat foarte mulți bani deja, asta înseamnă că multe state membre și investițiile lor vor spori cu 50% datorită acestui buget. Contribuie la creștere și la ocuparea forței de muncă și la coeziunea socială și la coeziunea regională. De aceea este nevoie ca programele operaționale regionale să se accelereze în 2017. Nu e vorba de, doar de IMM-uri, ci trebuie să acordăm atenție programului Orizont 2020 și altor programe. Iar programele de inițiativă pentru tineri trebuie să fie continuate și apoi sunt și urgențe care ne așteaptă. Criza refugiaților, de exemplu, trebuie să folosim toate resursele existente și toată solidaritatea și flexibilitatea pentru a face față acestei urgențe. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Manca! Mulțumesc! Europa are mare nevoie de investiții care ne-ar permite să creștem economic și să creăm mai multe locuri de muncă. Iată de ce avem uh, planul de investiții și investiții strategice acest uh, plan de investiții pentru acele investiții care nu ar putea să fie efectuate uh, în condiții normale, pentru că cineva trebuie să suporte aceste riscuri. Există investiții însă fără risc. Noi uh, în țara noastră ne ocupăm de diverse investiții fără risc, Uh, sau cu risc, fără bani europeni, cum ar fi izolarea termică a clădirilor și așa mai departe. Și, pe de altă parte, fondurile de la EFSI uh, nu sunt, uh, aceste fonduri nu sunt folosite așa cum trebuie. Nu de asta avem nevoie. Mulțumesc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 są niewystarczające dla radzenia sobie. Mulțumesc foarte mult. Uh, planul acesta și bugetul acesta nu pot face face doar crizei refugiaților și creșterii economice scăzute pe care o avem ca și nivelul înalt de șomaj în rândul tinerilor. Angajamentele acestea, uh, miliardele pe care le-am angajat față de Turcia și fondurile pentru Grecia, pentru Siria și tot ceea ce se referă la programul Orizont 2020 2020 ca și plata restanțelor vor face ca toate aceste aspecte că, cu care ne confruntăm uh, să fie revizuite pentru perioada 2014-2020 în perspectivele financiare. Cred că e, trebuie să ne gândim ca, eu știu, la un impozit uh, comunitar care să fie bun pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult! Uh, se vorbește mult despre cum să ocolești regulile și cum să crești bugetul fără să încalci regulile și să depășești plafoanele CFM. Dar astăzi cred că trebuie să ne concentrăm asupra uh, părții din raport unde se vorbește despre mm, comportamentul duplicitar al statelor membre. Acestea nu vor să dea mai mulți bani în Uniunea Europene. Doamnă președinte, sunt șocat nu e frumos să, acuză, să fie acuzat Regatul unii de așa ceva. David Cameron, după cum știm, cu toții conduce acel guvern. Același David Cameron care ne-a garantat că atunci când va ajunge premier, nu va lăsa tratatul de la Lisabona așa cum este. Bine, sigur, l-a lăsat, dar nu cred că a fost chiar vina lui, nu-i așa? Și uh, același premier uh, ne-a uh, jurat că nu are nicio legătură cu, de, cu demiterea șefului Camerei de Comerț britanice. Uh, sigur că i s-a dat un telefon de la cabinetul premierului, dar e doar o coincidență, nu e așa? Același premier ne-a uh, promis că migrația va fi redusă la doar câteva zeci de mii pe an dacă uh, va fi ales și n-am nicio scuză pentru că nu a făcut-o. Uh, iată că se găsesc moduri de a se cheltui și mai mulți bani ai contribuabililor și în 2017. Despre asta e vorba în acest raport. Raportul cere să se cheltuiască tot mai mulți bani în tot mai multe domenii și într-un singur domeniu cere reduceri. Dar cere și o finanțare sporită ca să poată implementa reducerile. Deci, cere, în acest raport se cer mai mulți bani din banii contribuabililor pentru 2017 și uh, eu cred că ar fi important să uh, îl sunăm pe Cameron și să-i vorbim despre această politică duplicitară. Domnul Marinescu. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc colegilor pentru raport. Cred că este importantă menținerea direcțiilor principale europene pentru bugetul 2017, dezvoltare economică și creare de locuri de muncă. Este evident că bugetul european este sub presiune, în special datorită crizei refugiaților este necesară identificarea soluțiilor pentru rezolvarea acestei crize. aceste soluții însă nu trebuie să pună în pericol implementarea altor politici europene importante. sunt din ce în ce mai multe cereri de relocare a fondurilor pentru politicile europene în special pentru politica de coeziune. cred că este o eroare. refugiații trebuie integrați. pentru aceasta este nevoie să menținem dezvoltarea economică ceea ce politica de coeziune face relocarea fondurilor poate îmbunătăți situația pe termen scurt dar pune în pericol situația economică inclusiv integrarea pe termen lung. trebuie identificate noi reguli bugetare prin care bugetul acceptat de statele membre pentru două mii paisprezece două mii douăzeci să fie cheltuit în totalitate fără să se mai returneze niciun euro către statele membre. fără o evaluare realistă a cerințelor vest turcia și grecia și fără propuneri adecvate bugetul două mii șaptesprezece poate fi un eșec să nu uităm că două mii șaptesprezece trebuie să aducă rectificarea cerută de cfm. de asemenea cred că noua abordare este necesară rapid buget bazat pe resurse proprii pentru alimentare și pe rezultate performanță pentru cheltuieli. mulțumesc. doamnă președintă doamnă comisar cred că Cooperarea pentru dezvoltare este unul din instrumentele funcționale uh, existente care pot contribui la combaterea cauzelor migrației. De aceea, după părerea mea, este foarte important ca acest instrument să fie finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare și să fie folosit și pentru returnarea migranților, uh, însă dacă exagerăm, ne îndepărtăm de obiectivele existente. E important ca banii să vină de la buget, să fie incluse în CFM. Consiliul trebuie să recunoască că um, realitatea s-a schimbat în Europa. Și încă niște lucruri uh, aș vrea să spun despre fondurile fiduciare pentru Siria și Africa de Nord. Așteptăm încă uh, contribuțiile capitalelor europene, în valoare de milioane statele membre n-au reușit nici să-și repartizeze migranții în mod echitabil și nici să-și respecte răspunderea și promisiunile. Și atunci cred că nu mai avem decât să uh, facem obligatorie solidaritatea sporită. Mulțumesc, doamna Holmeier. Un minut și jumătate. Doamnă comisar, dragi colegi, dragi colegi, într-adevăr, este cam ciudat că funcționarii uh, din domeniul finanțelor care pregătesc uh, consiliile uh, trec liniștiți în text niște prevederi pe care apoi șefii de state le confirmă. Și după aceea, la un moment dat, șefii de state și de guverne se trezesc că nu era bine ce făcuseră funcționarii și cer o corecție. Acest ritual ar trebui să um, înceteze. E clar că ne confruntăm cu o criză foarte gravă și statele membre trebuie să colaboreze mai bine ca să se ajungă la o mai bună înțelegere a problemelor actuale, la o mai bună înțelegere între statele membre și să nu ne trezim că din două în două săptămâni se adoptă măsuri de corecție, de rectificare uh, a bugetului european. Cred că statele membre trebuie să poată face lucrurile mai bine. În legătură cu Turcia știu că există diferite chestiuni abordate, știu că uh, abordarea statelor membre e destul de precaută, e destul de neplăcut să se vorbească în statele membre de contingente. Dar când vedem că în fondul fiduciar pentru Siria și în fondul fiduciar pentru migrație și strămutare în Africa nu s-a plătit decât vreo 10% până acum din partea statelor membre, este penibil. Problemele refugiaților sunt cunoscute, doamnă comisar, eu mi-aș, negoci- mi dori ca la aceste negocieri să se reușească să obținem mai mult de la statele membre. Nu vrem uh, enorm de mult, dar ar trebui să se facă un efort ca statele membre să își îndeplinească rolul. Domnul Dăneanu, un minut. Prezident. Doamnă președinte, în primul rând vreau să-l felicit pe colegul nostru pentru activitatea sa. Este urgent ca Uniunea Europeană să aibă în cele din urmă instrumente bugetare la înălțimea politicilor pe care le duce sau ar trebui să le ducă. Pentru 2016 am utilizat la maximum Uh, aceste instrumente și plafoanele și marjele. Am uh, dermat uh, zidurile în fața crizelor economice, sociale, teroriste, migratorii. Astăzi împăratul este gol și nu putem să sacrificăm politicile strategice ale Uniunii Europene cum ar fi PACU sau Uniunea Economică și Monetară sau Agenda 2020 pentru uh, a face față crizelor. Deci chestiunea bugetului se pune cu acuitate și statele trebuie să fie conștiente și să găsească resurse noi. Așteptăm cu nerăbdare, cu multă nerăbdare, rezultatele Comisiei Monti, care ar trebui să ne permită să oxigenăm bugetul european. Domnul Rubic, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor, aș vrea să spun că încă pentru exercițiul bugetar 2016 noi prevăzuserăm uh, domeniul female business. Sper ca acest subiect să rămână valabil și um, să nu uităm că, mai ales la capitolul antreprenoriat în rândul migranților, femeilor, femeile pot juca un rol foarte important. Și de aceea aceste programe trebuie consolidate și continuate în 2017. Asta trebuie să creadă și statele membre, să continuăm și să consolidăm. E valabil pentru mai multe programe din CFM 2014-2020 și ar trebui uh, ca uh, dotările financiare să fie mărite cu 0,1%. 0,1% din PIB este suma destinată acum migranților. Cred că nu e foarte mult și uh, banii aceștia ar putea fi folosiți de statele membre acolo unde sunt cei mai eficienți. Cred că nu trebuie să ne gândim doar la Turcia, cred că trebuie să ne gândim și la Grecia. Uh, Uh, cred că refugiații, solicitanții de azil pot fi uh, realocați în altă parte decât Grecia și cred că um, uh, pentru asta putem folosi fonduri puse la dispoziție de șefii de state și de guverne. Cred că sunt și ONG-uri care uh, depun cererea de a accesa aceste fonduri, tocmai pentru a oferi soluții. Există multe posibilități și nu trebuie să uh, o luăm pe o singură cale automat. Avem nevoie de opțiuni. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Vioti, un minut. Mersi, madame. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, colegului Gaier pentru raportul de uh, mare calitate. M-aș concentra pe un subiect abordat aici, anume Turcia, problema cu Turcia. Așa cum știe doamna comisar, noi la buget uh, uh, lucrăm mult pe această hotărâre luată la Consiliu și nu pot să uit uh, un aspect și vă spun și dumneavoastră, doamnă Georgieva, că în această problemă, în această țară există multe, multe probleme de libertăți, de libertatea presei, de drepturi civile noi vom face, bineînțeles, totul sau multe uh, eforturi pentru a face față acestor probleme, dar să nu uităm problemele din Turcia. Bugetul din 2017, ca și în anii trecuți, uh, va trebui uh, să facem încă și mai mult acum pentru că avem uh, problema migrațiilor migranților. Vom lucra în acest sens, dar nu putem să uităm chestiunile de urgență. Pe de altă parte, avem nevoie și de resurse stabile, stabile pentru bugetul nostru. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Novakov un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar. În fiecare an, instituția aceasta dă tonul bugetului european. Este, de fapt, sarcina noastră cea mai importantă astă seară, deși unii colegi sunt autiști și retorici. Acum este momentul să analizăm cifrele și să analizăm obiectivele care ne așteaptă. Tinerii, inovația, tehnologia. Este momentul din an în care trebuie să identificăm rezultatele și bugetul bazat pe rezultate pentru să evităm restanțele de plată, să avem mai multe resurse proprii și să fim mult mai, uh, să ne bazăm mai mult pe noi. E momentul în care să spunem că banii cheltuiți pentru inițiativa tineretului nu sunt bani pierduți, pentru că am citit ceva în sensul acesta. Să sporim uh, banii destinați tinerilor întreprinzători, să dezvoltăm capacitatea statelor membre, astfel încât să poată aplica cu succes să poată solicita cu succes uh, sume pentru 2020 și Să ne gândim la politica de coeziune după 2020 dacă vrem ca statele membre să planifice atât de departe. Și nu în ultimul rând, bugetul de astăzi este fața pe care o va uh, Uniunea Europeană mâine. De noi depinde să lăsăm uh, domnul Negrescu. Pe raportor pentru recomandările coerente și precise privind bugetul Uniunii Europene pentru anul 2017 profit însă de ocazie pentru a le răspunde celor care încearcă prin amendamentele depuse la acest raport să își impună propriile interese politice. în calitate de membru în comisia pentru bugete nu pot să accept dorința unora de a pune sub semnul întrebării politica de coeziune și fondurile alocate de uniunea europeană pentru reducerea decalajelor de dezvoltare și sprijinirea comunităților locale. pentru a face față efectelor crizei economice dar și pentru a răspunde coerent la valul de migrație avem nevoie de politici comune de dezvoltare la nivel european o europă unită presupune o europă cu un nivel de dezvoltare similar și cu politici proactive destinate comunităților locale. doar împreună putem trece peste situațiile dificile iar stabilitatea financiară a europei depinde de menținerea obiectivelor stabilite în momentul realizării bugetului multianual. mă opun ferm tentativelor de revizuire a acestor obiective la jumătatea perioadei ce pot genera efecte de necontrolat pentru viitorul europei. mulțumesc. Mulțumesc. Două persoane s-au scris la Catch the Eye. Începe domnul Hetman. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori... 2017. În primul rând, să nu uităm... ...Funduszy structuralnych choć mówione to już było wielokrotnie ja także chcę podkreślić iż z tego względu należy zadbać o. vreau să mai spun încă o dată ceea ce am spus și în trecut să ne asigurăm că avem uh, suficienți bani pentru plăți, ca să nu ne trezim în situația în anii trecuți cu facturile neplăcu- neplătite. Apoi, evoluția politică arată că bugetul pe 2016 va trebui să prevadă mai multe resurse proprii pentru a depăși criza migranților. Această situație deosebită solicită fonduri uh, speciale, extraordinare. Trebuie să găsim aceste fonduri pentru a stabiliza situația. În același timp trebuie să ne preocupăm de integrarea refugiaților pe care i-am primit deja în Europeană de asemenea, va trebui să existe mai multe resurse din Uniunea Europeană uh, către țări din afara UE pentru a încerca să stopăm acest flux de migrație. Domnul Mulțumesc foarte mult. Ne confruntăm acum cu multe provocări pentru buget. Din, e vorba de criza refugiaților, sărăcie, șomaj și trebuie să susținem investițiile ca să avem dezvoltare. Suntem într-o situație critică, doamna Gheorgheva sunt de refugiați care sunt uh, închiși în Grecia și vom avea peste 150.000 până la sfârșitul anului. Fosta uh, Republica Iugoslava, Macedonia și Bulgaria și-au închis uh, granițele, iar refugiații trebuie susțin, uh, susținuți. Grecia este o țară sărăcită. Uh, numai 2,5 milioane ne-ar ajuta pentru 2015 și au fost, avem nevoie de bani să facem față crizei refugiaților. Trebuie dați bani autorităților locale. Este de neconceput să avem granițe închise și o criză umanitară. Este o situație care cere hotărâri din partea Comisiei. Mulțumesc, doamna comisar Gheorgheva, are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult că am avut această discuție, această dezbatere în această seară, care arată cât de importantă este sarcina pe care o avem de rezolvat, avem multe lucruri de rezolvat în Europa, trebuie să stabilim o listă de priorități pentru a aloca resursele acolo unde trebuie. În acest sens mă bucur că s-a subliniat această nevoie de prioritizare, în primul rând competitivitate, creștere și ocupare și apoi să ne asigurăm că putem să ne ocupăm de cea mai mare problemă de până acum a Uniunii Europene, ne concentrăm foarte mult pe anticiparea următorului val de probleme și iată de ce am modificat instrumentele la dispoziția noastră, inclusiv tot ce înseamnă capacitatea de ajutor umanitar pe teritoriul UE și încercăm la comisie să anticipăm cumva ce se întâmplă uh, inclusiv având în vedere marile probleme din Grecia. Nu știm ce se va întâmpla în continuare, dar știm că lumea este fragilizată, șocurile sunt mai frecvente. În acest context dificil trebuie să fim mai agili, mai atenți, mai proactivi pentru securitatea cetățenilor noștri, pentru a, a asigura noi oportunități atunci când criza distruge anumite alte oportunități și Vreau să spun în concluzie că sunt de acord că, indiferent de cât de sărac este bugetul nostru, trebuie să găsim o marjă de flexibilitate pentru a răspunde rapid nevoilor care se prezintă pe parcurs. Apoi, trebuie să fim mai creativi în ce privește cheltuirea banilor. Putem oare cu același un euro să îndeplinim mai multe obiective deodată? Exemplu, am luat 30 de milioane din cele 500 de milioane pentru a ne ocupa de criza laptelui anul trecut ca să-l dăm la programul mondial alimentar ca acesta să cumpere uh, lapte de la fermierii noștri și care să uh, ajute să îi hrănească pe copiii din taberele de refugiați. Să fim mai creativi așadar uh, și cu acest buget 2017 și cu bugetele următoare și în sfârșit, ultima observație, da, avem nevoie de bani, însă în acest context atât de dificil trebuie să fim uniți. Asta este o nevoie și mai presantă. Și cât privește bugetul și munca pe buget, trebuie să fim atenți să nu se creeze conflicte inutile care să submine, submineze unitatea noastră europeană. Vă mulțumesc, uh, domnule Gaier, aproape ați terminat cele șase minute de mai înainte. Vreți să mai spuneți ceva? Mulțumesc, doamnă președinte. Nu mi-au fost puse întrebări, mulțumesc pentru dezbatere și mulțumesc colegilor pentru sprijin. Munca bugetară abia începe și trebuie să și terminăm ce am început. Dezbaterea se încheie, votul va avea loc mâine.